dură, dar am înțeles foarte bine care este motivația politică a intervenției dumneavoastră. Ajungem acum la procedura simplă legată de patru rapoarte. Raportul domnului Niculescu, vot nominal, s-a deschis votul. Au votat cu toții? Atunci votul este închis. Raportul se adoptă. Trecem acum la raportul domnei Tain. Este vorba de recunoașterea deciziilor uh, patrimoniale ale parteneriatelor registrate. S-a deschis și aici votul nominal. A votat toată lumea, atunci votul s-a închis și acest raport a fost adoptat. Același uh, același raportor, tot doamna Tain. Este vorba tot de regimurile matrimoniale de proprietate. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Și, în fine, raportul domnului Kramer, o strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor. Vot nominal s-a deschis votul. Au votat, au votat toți colegii. Domnule Liză, sunteți foarte sportiv, ați votat, nu? Atunci s-a închis votul. Raportul a fost adoptat, vă mulțumesc. Ajungem acum la raportul doamnei Antonescu. Bine ați venit! Domnule Kramer, uh, raportul dumneavoastră a fost deja adoptat. Bine ați venit! Da, presupun că liftul a fost de vină. Revenim acum la raportul doamnei uh, Antonescu, dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum uh, propunerea astfel modificată. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, propunerea, une, propunerea de rezoluție. Uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Antonescu. Trecem acum la raportul uh, colegului nostru Sanchez Presedo, creditele de cre- contractele de credit, blocul 1, amendamentul 117. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 2, uh, numărul 1, 160 este caduc și votăm acum propunerea astfel modificată. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnule Sanchez Presedo, înainte să votăm propunerea de rezoluție legislativă, ați dori să interveniți. Vă rog. Tra... Sí. Tras los trílogos, el único punto pendiente de consenso es una cuestión. Da, este un singur aspect uh, care vizează un punct uh, tehnic uh, care trebuia rezolvat, iar propunerea Parlamentului a fost clar prezentată. Odată ce m-am consultat cu ceilalți raportori, bazându-mă pe opiniile președintelui și coordonatorilor din cadrul Comisiei, am aplicat regula 57.2 și ne-am hotărât să amânăm votul pe marginea proiectului de propunere legislativă pentru a putea să finalizăm finalizăm toate aceste aspecte care rămâneau neterminate. Da. Deci, raportorul cere amânarea acestui uh, vot. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri. Atunci, votul final este amânat. Ajungem acum la raportul doamnei uh, McCarthy, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate. Votăm amendamentul 2. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Vă rog să ridicați mâna. Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Vot nominal. S-a deschis votul. Au votat toți colegii, atunci votul este închis. Se adoptă. Drept urmare, blocul 2 și amendamentul 1 este caduc și atunci modificăm propunerea astfel modificată, votăm propunerea astfel modificată pentru împotriva abțineri se adoptă. Propunerea, proiectul de rezoluție legislativă, vot nominal, s-a deschis votul. Au votat toți colegii. Atunci votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări doamnei McCarthy. Trecem acum la raportul uh, colegului nostru Grobarcic, modificarea regulamentului 2187 din 2005 al Consiliului cu măsurile tehnice pentru conservarea resurselor halieutice din Marea Baltică, strâmtorile Belți și Sound. Amendamentele 1 până la 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Acum, vot nominal pentru uh, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Dacă da, atunci votul este închis. Se adoptă. Felicitări și domnului Grobarcic. Trecem acum la raportul fostului președinte al Parlamentului European, domnul Buzek, eficientizarea pieței interne a energiei. Punctul 3 din textul original. Cine stă pentru, împotriva, abțineri? Cred că trebuie să verificăm uh, electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot nominal pentru a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Punctul 40 din textul original. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Punctul 44 din textul original. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abținerii. Aș spune că a fost uh, respinsă. Cred că este mai bine să verificăm electronic a doua parte de la 59. S-a închis votul. A fost respinsă. 65 acum. Prima parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 68. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. A fost adoptat. 73. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum propunerea de rezoluție ca text întreg. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Felicitări colegului nostru Buzek. Trecem acum la raportul colegei Cleva Checuș, aplicarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Alineatul 9. 9. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 11, două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 25. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 55. Nu, cred că a fost foarte clar. Deci 55, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abținări se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abținări se adoptă. 57, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și a doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abținări se adoptă. Și acum rezoluția prin vot nominal s-a deschis votul. Au votat toți europarlamentarii. Dacă da, atunci votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, doamna Cleva. Și trecem acum la raportul colegului nostru, lui Milana, care a dorit să ia cuvântul înaintea votului. Domnule Milana, unde sunteți? Vă rog, aveți cuvântul. Solo per una correzione tecnica, Presidente. Aș dori să fac uh, o corecție de natură tehnică. Raportul a fost redactat înainte de 1 iulie anul acesta, iar uh, Croația uh, încă nu aderase atunci când s-a redactat uh, raportul primar, trebuie să facem corecția necesară. Ah. Da, domnule uh, Milana. Uh, serviciile Parlamentului m-au asigurat că această eroare va fi corectată în textul final. Lineatul 4, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm? Foarte bine, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate strânsă. Punctul 23. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la Propunerea de rezoluție, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Milana. Și acum trecem la raportul colegei de Lange, servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European. Foarte bine. Există o propunere, o propunere alternativă. Deci, de la început acum, există o lovitură a socialiștilor? Nu. O propunere alternativă a grupului politic al socialiștilor și uh, trebuie să votăm prin vot nominal uh, mai întâi această propunere alternativă a socialiștilor. S-a deschis votul. S-a închis votul și <laughs> acest atentat a fost uh, adoptat. Deci, uh, atentatul socialiștilor a, a avut succes, deci nu se întâmplă întotdeauna. Drept urmare, ajungem la cel mai frumos raport al zilei de astăzi. Colegul uh, Fox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 clar mi s-a părut mie, dar... Nu, a fost adoptat, vă mulțumesc. Punctul 19, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte. Cine stă pentru? Verificăm a doua parte. Da, foarte bine. Vot electronic pentru a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptată. Partea a treia. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că ar trebui să fie aceeași majoritate, nu? Verificăm foarte bine a treia parte o verificăm prin vot electronic. Votul s-a închis. A fost respinsă. Trecem la punctul 28. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și a fost adoptată. Punctul 29, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Trecem acum la 31. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 53. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Mi se pare că aripa stângă este puțin uh, obosită. Astăzi, nu întotdeauna. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Punctul 56, textul original. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 59. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci votul este închis. Se adoptă. Și ajungem acum la propunerea de rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci votul este închis. Raportul este adoptat. Felicitări domnului Fox. Domnilor și domnilor, Trebuie să luăm o decizie legată de personal. O informație scurtă este vorba de numirea domnului Luigi Berlinghe pe baza articolului 255 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene într-un, într-o comisie instituită. Și puteți uh, vota pentru, împotrivă sau puteți să vă abțineți dar nu vom putea vedea care, cum a votat toată lumea. Deci este un vot secret. Numirea domnului Berninger, conform uh, regulamentului de procedură, s-a deschis votul. Au votat toți colegii. Da, atunci votul s-a închis. Domnul Berlinger a fost ales felicitări. Mulțumesc, Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen. Ajungem acum la explicațiile voturilor uh, și această parte va fi condusă de colegul nou, nostru Vlasac.